Good morning, bonjour à tous. Nous allons euh, reprendre la séance ce matin. Euh, Bună dimineața tuturor! Reluăm reuniunea noastră din această dimineață. Vom vorbi în această dimineață despre viitorul uh, regimului controlului de arme nucleare. Vom avea un schimb de opinii cu doamna Camițu și cu alți experți ai, uh, de dezarmare în ai ONU Uh, în pregătirea uh, unei reuniuni ce va avea loc în aprilie la New York. Astăzi vom continua să lucrăm, deci, la regimurile de uh, dezarmare și nepro, neproliferare. Acordul, tratatul de neproliferare rămâne singurul instrument uh, obligatoriu care obligă statele membre să se dezarmeze, așteptând ca TNP să-și atingă obiectivele, trebuie să fie ă, atinse obiective intermediare. Iar acest tratat trebuie să fie pus în aplicare cu etape, pe etape. Tratatul de interdicție complet ă, pentru, pentru testele nucleare este o cale pentru uh, punerea în aplicare completă a TNP. El însă nu a intrat în vigoare. 184 uh, au semnat tratatul, 168 l-au ratificat, dintre care trei cu uh, forțe nucleare, Franța, Rusia și Regatul Unit. Ca să intre în vigoare mai trebuie să ratifice 8 persoane. RPDC, India, Pac India, Pakistanul, China, Egiptul, Iranul, Israelul și Statele Unite. Um, Republica China, mă scuzați, India. Uniunea Europeană um, își uh, reînnoiește în mod regulat apelul țărilor uh, care, către țările care nu au uh, semnat și ratificat acest tratat să o facă. Pe lângă sprijinul pentru acest tratat de interdicție, UE și-a folosit multe eforturi pentru a se ajunge la uh, o încetare a producției de, uh, matier, de materii prime pentru uh, rachete. Uh, acest acord internațional care interzice propunerea celor doi compozanți, interzice producția de uh, Uh, uranium și uh, plutoniu, de uraniu și plutoniu îmbogățit. De asemenea, impune restricții asupra statelor care au uh, arme nucleare. Este un astfel de instrument ar fi una, o etapă importantă în atingerea obiectivelor TNP. Într-un context internațional din ce în ce mai nesigur, statele folosesc uneori amenințarea nucleară ca șantaj, și asta amenință echilibrele regionale, mondiale, iar statele, începând cu următoarea conferință de revizuire a TNP, TNP, ar trebui să se pronunțe în mod ferm asupra ceea ce sunt de acord și asupra angajamentelor pe care și le asumă. Există situații care escaladează și care uh, în care s-ar putea folosi armele nucleare uh, și de aceea acest element este din ce în ce mai important. Regimele mondiale de gestionare a armelor și uh, uh, regimurile de dezarmare de decenii au fost controlate de marile acorduri bilaterale Statele Unite-Rusia. Statele Unite au anunțat și-au anunțat uh, intenția de a se retrage din tratatul cu privire la forțele nucleare de uh, lungime în ceea ce privește rachetele de curază medie. Parlamentul a luat poziție pentru acest uh, tratat într-o rezoluție adoptată cu o mare uh, majoritate. Parlamentul urmărește de asemenea îndeaproape negocierile cu privire la extinderea tratatului New Start, un alt acord bilateral uh, Statele Unite-Rusia, și suntem convinși că și acesta este foarte important. Această audiere va fi urmată de schimburi de opinie asupra două întrebări, uh, întrebări ce au dominat și în chestiuni care au dominat dezbaterea de la ultima reuniune pregătitoare a TNP, și care au creat uh, preocupări serioase în cadrul comunității internaționale. Iranul și uh, respectarea sale mm, a obligațiilor nucleare internaționale și activitățile recente nucleare ale Chinei. Pentru a începe, am să-i dau cuvântul doamnei Angela Kane, uh, responsabilă de cercetare la centrul uh, de la Viena cu privire la dezarmare și neproliferare și fost înalt reprezentant al Națiunilor Unite pentru chestiuni de dezarmare, doamnă Kane. fi, v-am fi recunoscător dacă ne-ați putea vorbi despre următoarea conferință de revizuire a TNP din 2020. Vă rog, doamnă Kane, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitația la acest uh, for. Am să continui în limba engleză. Aș dori să încep prin a vorbi despre context. Cred că este important să vorbim despre uh, contextul actual. Ați vorbit despre uh, faptul că se prăbușesc o serie întreagă de uh, acorduri. A avut loc invazia în Ucraina, în Crimea, Um, Rusia, care nu mai face parte din G8, tensiuni crescânde în Orientul Mijlociu, folosirea armelor sau pregătirea armelor nucleare, creșterea în, um, în armare și um, pericole crescânde din cauza unor atacuri eventuale în domeniul cibernetic sau din, pe bază de tehnologie și, în plus, uh, tot ce era inițial uh, de la sine înțeles în ceea ce privește sistemele multilaterale nu mai este valabil. Câteva fapte și sunt uh, convinsă că știți deja. Chel, uh, cheltuielile în arma militare au crescut cu 75% în ultimul deceniu 1,8 um, trilioane de dolari, o creștere cu 2,6% din 2017. Nu e mult, dar 2,6% aplicați la 1,8 trilioane e enorm. Statele Unite, China, Arabia Saudită, India și Franța sunt uh, cei mai mari, uh, au cele mai mari bugete. În bugetul uh, pentru Statele Unite din 2021 a reieșit că uh, Statele Unite vor să uh, creeze un nou submarin nuclear și um, fondurile au crescut cu 19 miliarde la 19,8 miliarde. Este o creștere cu peste 50% din 2017, uh, primul an în care um, a fost în post președintele uh, Trump. 28,9 miliarde au fost acordate Pentagonului pentru uh, armele uh, nucleare. Și asta uh, în contextul în care nu mai există femeiul și acorduri bilaterale uh, cu Rusia, de exemplu, uh, cu excepția New Start. Mm, luna trecută a avut uh, loc Forumul Economic Mondial și riscul, matricea de risc prezentată acolo. Am văzut că în ultimii ani armele nucleare au fost în top 3 și totuși la Davos nu s-a dorit uh, să se abordeze acest subiect. Um, acest, um, există un, um, un fel de sistem pentru a măsura cât, cu cât suntem mai aproape de apocalipsă și uh, ultima dată pierdusem 100 de secunde. Doamna președinte a vorbit despre Um, tratatul de interdicție pentru testele nucleare și acesta este foarte important. Uh, faptul că Statele Unite uh, refuză să mai participe la um, acordurile de securitate nucleară nu au loc uh, într-un vid. S-a anunțat producția unei așa, numit, uh, unei așa numite arme nucleare no yield uh, mult mai mici uh, și citez, se spune că sunt suficient de mici pentru a putea fi folosite. Și când combinăm asta cu o revizuire făcută în Statele Unite în 2018, au schimbat definiția a ceea ce numesc ei circumstanțele de urgență în care Statele Unite ar folosi atacuri non-nucleare sau atacuri nucleare și citez împotriva unui grup care sprijină sau permite teroriștilor să permită să aibă acces la um, dispozitive nucleare. Ar trebui să ne dea frisoane asta. De asemenea, se gândesc să folosească arme nucleare în cazul unor atacuri non-nucleare asupra Statelor Unite, aliaților, uh, populației sau infrastructurii Statelor Unite. Din nou, o definiție uh, schimbată care ar fi folosită de Statele Unite și pentru a răspunde la această modificare din Statele Unite, președintele Putin a propus uh, un nou plan și cu arme hipersonice. Nu avem foarte multe informații pe acest subiect, poate unii dintre noastre au. I'm, I'm mindful of the time limit, so I'm trying to get through my material. <laughs> Încerc să-mi respect timpul, spune doamna Kane. După abrogarea acordului nuclear uh, cu Iranul și a INF-ului, uh, acordul New START este singurul care rămâne între uh, Statele Unite și Rusia și, după cum știți, expiră în februarie 2021, practic numai la o lună după inaugurarea viitorului uh, președinte american, fie el nou sau reales. Rusia a făcut o propunere către Statele Unite la finalul lui 2019 pentru a prelungi tratatul fără precondiții. Asta se poate întâmpla timp de 5 ani, după cum știți. Statele Unite încă nu au răspuns, însă s-a anunțat acum câteva zile că administrația Statelor Unite ar vrea să numească un uh, negociator la nivel înalt pentru a supraveghea sau pentru a acompania uh, discuții cu, stat, cu Rusia și cu China. Ce se întâmplă acum cu Europa? Știm că tratatul INF a eliminat o serie întreagă de uh, arme, dar uh, nu, Europa n-a fost uh, foarte mult implicată. Iar abrogarea tratatului cu Iranul Uh, a lăsat Uniunea Europeană fără mijloace de a convinge Iranul să um, respecte angajamentele. Deci cu ce avem de a face? Am, l-am ascultat uh, pe responsabilul uh, american Chris Ford, responsabil pentru armele nucleare, dând un discurs ostil, interpretarea mea, referitor la uh, cum stau lucrurile și în ceea ce privește um, tratatul de neproliferare. Dis mm, discursul pe care l-a avut a fost ostil, mai ales pentru um, cei care sprijină acest uh, tratat, pentru cei care ar dori ca el să rămână în vigoare ca singurul instrument care promovează neproliferarea. În același timp, considerăm că există un limbaj pe care eu l-aș numi ostil împotriva celor care nu au aceleași obiective nucleare cu Statele Unite și este foarte greu să cădem de acord în aceste circunstanțe. Ce poate face Uniunea Europeană? Există o serie de inițiative pe care le-am văzut și care sunt foarte pozitive. A existat un grup de dezvoltare pentru rachete care a fost creat și apoi extins pentru trei uh, ani, a fost lansat de Germania și mi se pare foarte util, se ocupa de rachete. De asemenea, tratatul cu privire la materiile prime uh, pentru rachetele nucleare, pentru focoase, uh, și acesta este important. Uh, cred că este, există posibilitatea de a face progrese în armele nucleare în ceea ce privește și transparența, nu numai pentru Europa, ci și pentru toate statele membre ale Tratatului de Neproliferare. Asta ar permite să facem progrese și nu mai să facem uh, reproșuri și să creăm mediul pentru dezarmarea nucleară. Am avut o serie întreagă de uh, etape, apoi cream uh, sau pașii, apoi cream, cream condițiile, cream mediul și până la urmă nimic uh, nu s-a făcut, uh, nimic concret în ceea ce privește acești pași. De asemenea, cred că ar fi util să lansăm un uh, dialog cu Rusia, <clears throat> După cum știm, ei au fost împotriva abrogării unilaterale a IENE și ar trebui să considerăm și implicațiile unei uh, prăbușiri a INF. Ce, înseamnă, ce ar însemna asta pentru Europa? Și cred că cu toții uh, considerăm că Statele Unite ar face mai bine să se uh, um, consulte cu aliații, însă folosirea capacităților nucleare trebuie să fie discutată și cu aliații europeni. De asemenea, trebuie să vedem ce se întâmplă la NATO. Există o suprapunere între membrii NATO și cei UE uh, și NATO um, depozitează arme nucleare atât în Belgia cât și în alte țări și este ceva foarte important de menționat. NATO ca alianță a căzut de acord că alianța va, de, va rămâne nucleară atâta timp cât armele nucleare vor exista. Și a fost și aceasta o declarație puternică din partea aliaților NATO. Știm de asemenea că avioanele existente ale NATO trebuie să fie înlocuite până în 2024. Deci, iată, un subiect care urmează să fie uh, foarte prezent uh, în viitorul apropiat. De asemenea, cred că ar trebui să aibă loc un dialog mai extins la, în ceea ce privește stabilitatea strategică. Toată lumea analizează armele nucleare, dar acum avem noi tehnologii, arme hipersonice, alte arme și a avut loc un salt calitativ în posibilitățile de a folosi arme. Și mă întreb care sunt efectele. Nimeni nu a analizat lucrurile îndeaproape. aproape cum afectează aceste lucruri stabilitatea strategică? A existat un efort anul trecut din partea Belgiei și a Germaniei, care ambele uh, depozitează arme nucleare și uh, au putut discuta, ar putea să facă ceva cu Franța și cu Regatul Unit, ar putea avea loc un dialog la Consiliul de Securitate, nu pentru că se vor asculta aceleași poziții exprimate deja, ci și pentru că și alte state membre ar avea oportunitatea de a-și exprima pozițiile și cred că ar fi foarte util acest lucru, deoarece cred că discuțiile de până acum au fost limitate. Este ca un fel de bulă în care fiecare aude tot uh, ceea ce a auzit până acum. În august anul trecut a existat o cerere din partea Chinei și Rusiei de a se face o reuniune la ONU în ceea ce privește testele de uh, focoase de, rază, de rachete de rază intermediară. Și cred că trebuie să ascultăm și aceste alte poziții. Există și posibilitatea de a explora măsuri de reducere a riscului din păcate, efortul promovat după conferința de revizuire a TNP uh, din, din partea Norvegiei cu privire la consecințele unei explozii nucleare uh, s-a cam pierdut. Se făcuse multă muncă și cred că ar fi bine să se resusciteze acest punct pentru că suntem mai aproape de posibilitatea de a avea o explozie nucleară decât acum, uh, decât acum 10 ani. De asemenea, Suedia a făcut unele propuneri la nivel de miniștri de afaceri externe. Ei s-au concentrat asupra chestiunilor ce țin de tratatul de neproliferare pentru a se vedea ce se poate face în pregătirea acestei conferințe. Acum suntem la două luni înainte și cred că situația este sumbră, toată lumea se întreabă ce înseamnă asta. Avem un document, un obiectiv final, un document final. Dacă nu, atunci am avea două um, de două ori consecutiv nu am fi avut uh, un, nu vom fi avut un document și ar fi la 50 de ani de la intrarea în vigoare a acestui tratat. Cred că uh, conferința de revizuire a, trata, a TNP oferă oportunități și pentru Europa. Uh, bineînțeles că sunt implicați, implicate nu numai state nucleare, ci și state NATO și membrii ai uh, TNP care au semnat acest uh, tratat. Un ultim element aș vrea să-l menționez, sprijinul public pentru dezarmare. De curând a avut uh, loc un sondaj și peste 80% dintre tineri se opuneau armelor nucleare. Peste 80%, mi s-a părut incredibil să văd un număr atât de ridicat. Și asta creează și o convergență între dezarmare, controlul armelor, și uh, mediu, pentru că știm cu toții că uh, consecințele de mediu ale armelor nucleare sunt foarte ridicate. Am să mă opresc uh, aici și voi reveni către noastră după întrebări. Merci beaucoup de cette présentation. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare deosebită de prezentare Mark Hibbs, sunt cetățean american și expert în ceea ce privește neproliferarea nucleară. Am dorit să Știm care este perspectiva în viitor pentru regimul de control al armelor nucleare din perspectiva transatlantică, mai ales uh, în ceea ce privește cel de-al doilea pilem al tratatului privind neproliferarea, și anume neproliferarea, care acum, uh, având în vedere acest uh, viitor nesigur al tratatului de la Viena privind nuclearul în Iran, are o importanță deosebită. Mulțumesc! Mă voi referi la un element din regimul TNP, Tratatul de Neproliferare, care este în acest moment discutat la Viena cu precădere, nu neapărat la Bruxelles. O să vă dau câteva mm, uh, cifre, poate că știți deja ce se întâmplă. Dacă mă repet, uh, cumva să mă scuzați și apoi o să fac câteva comentarii cu privire la rolul uh, europenilor în această decizie destul de complicată. În martie, noul um, director de la um, IAEA, Rafael Grossi, uh, va uh, reuni prima reuniune a bordului de guvernatori din um, uh, IAEA și se va referi acolo la situația din Iran. Iar TPN va reprezenta cadrul pentru această discuție. Poate știți, mulți dintre noastre, că acum un an la Iran s-a organizat uh, o vizită cu acces uh, complementar uh, la un site um, nuclear din Iran. Acolo se curățase peisajul și s-au luat eșantioane de către IAEA și s-au Um, examinat în, în laboratoare criminalistice și după aceea au uh, găsit uh, tot fel de particole de, um, uran, de uraniu procesat care erau asociate cu activitățile de conversie ale uraniului. Nu s-au declarat um, detaliile, dar Iranul a trebuit să vină cu o explicație, însă nu s-a întâmplat acest lucru. Aceste uh, Iran trebuie să vină cu aceste informații către IAEA pentru a putea confirma dacă într-adevăr constatările confirmă faptul că există niște materiale nucleare nedeclarate. Deci, practic, Iranul n-a cooperat. Deocamdată nu s-a putut face acest lucru. E o obligație pe care o are Iranul în temeiul tratatului de neproliferare la care Iranul a aderat încă din 1974, la alinatul 7 din um, acordul de garanții al, uh, din TPM se specifică acest lucru. În trecut s-a înțeles de către membrii bordului și de către statele membre ale agenției internaționale că aceasta are autoritatea de a cere astfel de informații de la statele membre. Acest lucru se întâmplă într-un moment în care Uniunea Europeană a um, invocat mecanismul de soluționare a disputelor pentru acordul JCPOA. Dar um, Iranul se pare că amenința că se retrage din TPN dacă se merge mai departe cu procesul de soluționare a litigiilor și dacă ajunge la o decizie care să fie tratată în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Este vorba de o decizie, așadar, în cadrul bordului de guvernator, care uh, nu se referă neapărat la angajamentul Iranului la acordul de la Viena, ci este vorba despre uh, uh, TMP. Nu trebuie să facă confuzie. Pentru acordul de la Viena, uh, membrii acelui acord trebuie să ia decizie, iar pentru TPN, um, bordul și statele membre hotărăsc. Deci, în cadrul procedurilor, în situația aceasta, dacă bordul ar constata că un stat uh, își încalcă obligațiile, atunci procedura normală care s-ar invoca ar fi să se trimită la Consiliul de Securitate de la Adunarea Națională a ONU, lucru care nu s-a întâmplat încă și nu e clar că se va întâmpla. Uniunea Europeană joacă un rol foarte important aici. Procesul de luare a deciziilor de la Viena stă în mâinile a 35 de state ale agenției internaționale. Șapte dintre acestea sunt membre ale Uniunii Europene în acest moment. Președintele care se ocupă de bord este ambasadorul suedez la agenție. Pe 7 noiembrie, agenția a reunit, a avut o reuniune extraordinară pentru a trata acest subiect, pentru că nu obținuse informațiile de care avea nevoie din partea Iranului și mai multe state din Uniunea Europeană atunci au făcut declarații la reuniunea respectivă care uh, sprijineau perfect uh, secretariatul la acest punct. Sau, dar uh, Federația Rusă s-a opus în declarațiile sale. Rușii au declarat în avizul lor că materialul vizat din Iran era produs de Iran acum câteva decenii, deci nu mai era cumva relevant în discuțiile acestea și, de asemenea, rușii au sugerat că agenția și statele membre ar trebui să meargă mai departe către o rezoluție mm, urgentă. Dacă s-ar face acest lucru, s-ar Uh, discrimina împotriva Iranului, care este membru al agenției. Dar Uniunea Europeană n-a fost de această opinie. Și aici uh, vreau să subliniez uh, că proiectul de recomandare a Parlamentului European pe care îl discutăm și săptămâna aceasta are câteva puncte foarte relevante pentru această chestiune. De exemplu, punctul 1a din uh, proiectul Parlamentului. Se vorbește acolo despre importanța unei ordini internaționale bazată pe, în, uh, pe reguli care reprezintă o precondiție pentru lupta um, um, împotriva armelor nucleare. Știți că um, oficiali ruși au uh, Uh, sugerat de curând că această ordine internațională bazată pe reguli reprezintă o idee occidentală care trece dincolo de mm, dreptul internațional și discriminează statele care uh, nu fac parte din această ordine și mm, um, le obligă să facă lucruri pe care nu, le, nu trebuie să le facă în acest moment. De asemenea, Secretariatul IAEA și statele membre ale Uniunii Europene Ehm, sunt de părere că, de fapt, ehm, agenția este obligată din acordul de garanții ehm, cu Iranul și să, să mm, se asigure că declarația nucleară a Iranului este una completă. De asemenea, mai apare un punct în uh, proiectul de recomandare a Parlamentului European care este foarte relevant. De exemplu, punctul de la K la N Acolo se fac trimiteri la o recomandare de a îndemna statele membre și Rusia să-și asume responsabilitățile, acestea privind cu precădere dezarmarea și controlul armelor nucleare. Așa cum a spus și Angela, acest lucru reprezintă o prioritate clară. Acum ce se întâmplă la Viena ne arată faptul că Statele Unite și Rusia trebuie să își amintească de faptul că e nevoie să există o, să există o înțelegere cu privire la neproliferare în cadrul IAEA și dacă nu există o înțelegere analitică și cuprinzătoare um, cu privire la momentul în care um, un stat este considerat o amenințare de proliferare. În trecut exista o astfel de înțelegere între Statele Unite și Rusia, dar acum nu mai există și rușii și americanii trebuie să fie avertizați că e necesar. Ce se întâmplă acum la bord, la acest Consiliu Executiv, ne indică faptul că sistemul acesta s-a stricat. Statele Unite spun că programul nuclear al Iranului reprezintă um, o amenințare de proliferare pe termen scurt. Rusia consideră că nu este o amenințare pe termen uh, scurt. De aceea, consider că proiectul de recomandare pe care îl aveți dumneavoastră la Parlament ar trebui să fie modificat, să meargă dincolo de chestiunea dezarmării și să includă și, um, de, și neproliferarea și garanțiile IAEA. iar participanții la revizuirea uh, TNP ar trebui să se gândească să trateze și acest subiect. Ce e important aici este faptul că, de exemplu, ne uităm la punctul 1AA uh, din recomandarea dumneavoastră, să se reafirme angajamentul continuu al Uniunii Europene la JCPOA, reprezintă cea mai bună uh, cale de a obține asigurările uh, necesare și um, o utilizare exclusiv uh, pașnică a energiei nucleare de către Iran, să facă apel la Iran să Uh, se conformeze pe deplin cu um, angajamentele sale nucleare în cadrul JCPOA și uh, tratatul de neproliferare. Este foarte important ca Parlamentul să includă un uh, punct care să menționează că um, obligațiile Iranului în cadrul TPN, um, așa cum sunt exprimate în acordul de garanții, reprezintă baza pentru JCPOA, nu sunt separate și că orice acord uh, pe care um, îl încheie Iranul viitor cu alte state cu privire la programul său nuclear trebuie să includă acest uh, lucru. Um, trebuie să subliniez acest lucru și în Europa, pentru că discursul public, mai ales în uh, Europa, a fost dominat de um, preocuparea de a salva acest acord de la Viena, JCPOA. Vreau să subliniez faptul că securitatea Uniunii Europene este, și este esențial pentru aceasta uh, ca um, această dispoziție uh, să fie um, reprezentată și în celelalte tratate. Și în sfârșit, în introducerea mea, aș dori să spun faptul că Uniunea Europeană reprezintă o sursă foarte bună de informații cu privire la neproliferare, pentru că are o experiență foarte bună iar Uniunea Europeană ar trebui să prezinte aceste informații în discuția cu uh, statele membre și cu discuția să ajungă la această înțelegere comună, așa cum am spus-o și înainte. Cum face, cum să facă Uniunea Europeană? Păi asta până la urmă depinde și de, membru, de membrii la tratat. Aceștia trebuie să hotărască. Însă, aș dori să se înțeleagă că uh, E destul de frecvent, după cum foarte știți, ca uh, cele 27 state din Europeană să ajungă la o poziție comună cu privire la uh, ceea ce se consideră cel de-al um, treilea pilon al uh, TPN, și anume o utilizare pașnică a energiei nucleare. Este o provocare pentru dumneavoastră pentru că sunt state din Europeană care folosesc cu succes energia nucleară, pe când altele, alte state membre ale Uniunii Europene, nu sunt de aceeași părere că, un, că energia nucleară este sigură și sustenabilă. Deci aveți o problemă în a ajunge la niște niște poziții care să um, aibă un impact uh, strategic la această chestiune. Însă, dați-mi voie să vă invit să vă gândiți și la faptul că în cazul acesta pe care îl subliniez, nu aveți problema aceasta. Statele Uniunii Europene, cele 27, sunt de acord aici și sunt sigur 100%. Poziția exprimată de către Uniunea Europeană în cadrul bordului în noiembrie a fost uh, aceea de a sprijini uh, secretariatul și a fost o um, opinie consensuală. N-au existat glasuri în Europeană care să se opună. Deci e o situație unde sunteți cu toții de acord, sunteți uniți uh, la acest punct și vă încurajez să folosiți această unitate pentru a merge mai departe în discuțiile cu Statele Unite și cu Rusia astfel încât să faceți presiune asupra lor să se implice în această chestiune foarte importantă. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Următorul raportor uh, vine din partea ISS și ne va vorbi despre viitorul armelor nucleare, care ar putea fi impactul asupra Europei pe termen scurt și lung și cum contribuie Europa la Regiunul Mondial de Gestionare a Armamentului Nuclear. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și eu voi vorbi în limba engleză. Tema prezentării mele este rolul Uniunii Europene în procesul de non-proliferare. Știți că urmează o conferință de amplare pe această temă și am să mă refer doar la aspectele pe care nu le-am menționat tante vorbitorii mei, în special domnul Hibbs, care s-a axat pe chestiunea Iranului. În primul și în primul rând, care este profilul Uniunii Europene ca protagonist în contextul non-proliferării. Acțiunile europene merg în patru direcții. Pe un plan se contribuie la soluționarea crizei proliferării. Pe al doilea plan, coordonarea pozițiilor și asigurarea păstrării acestui tratat de neproliferare și promovarea universalizării tratatelor din domeniu și de asemenea Europa oferă sprijin financiar multor programe de neproliferare și dezarmare. Ca evaluare preliminară, al rolului european pe două planuri, coordonarea tratatului de non-proliferare și apoi rolul Uniunii Europene în soluționarea crizelor de proliferare, ne arată că Uniunea Europeană se descurcă mult mai bine în rolul de coordonator în contextul tratatului de neproliferare decât atunci când e vorba de a răspunde la crizele de proliferare. După această evaluare inițială, care a venit în 2003 și care de altfel a coincis cu lansarea unei strategii europene de neproliferare nucleară. Până în 2015, situația s-a inversat aproape complet. Europa, între timp, s-a dovedit uh, un mediator eficient în soluționarea crizei iraniene, una dintre principalele realizări europene de altfel în domeniu. Iar în 2015, la conferința de neproliferare, europenii nu au reușit să asigure un compromis, găsirea unei soluții comune. Deci vedem că situația s-a inversat complet în raport cu 2003. Prin urmare, rolul european a fost considerat uh, unul pozitiv deoarece s-a reușit coordonarea unor poziții al minte relativ divergente între statele membre atunci când e vorba de controlarea armamentului nuclear. Europa a reușit să creeze un consens intern care apoi a putut fi transmis mai departe către restul comunității internaționale în contextul Tratatului de Neproliferare. în Europa, avem Franța, care deține armament nuclear, și avem în același timp și state care militează pentru dezarmare nucleară, Austria și Irlanda. Între aceste două poziții avem restul statelor europene care au poziția NATO în prezent. Poziția europeană în contextul tratului de amplificare e una interesantă pentru că Europa își formulează o poziție și transmite documente de lucru sub titulatură generală europeană, dar statele membre individual pot veni cu declarații proprii și pot uh, să înainteze propriile documente de lucru. Asta nu împiedică statele europene de la a participa la activitatea unor altor grupuri internaționale, cum ar fi inițiativa de neproliferare și dezarmament, alături de uh, unde apar Polonia, Olanda și Germania, sau Coaliția pentru Noua Ordine, care include și Irlanda. Deci avem o constelație aminte interesantă. Statele membre pot decide să acționeze prin intermediul instituțiilor generale europene sau pot acționa individual sau în cooperare cu alte state membre. Ceea ce, ce s-a întâmplat uh, în, în sensul coordonării europene la ultima conferință de proliferare. Din 1995 încoace, Uniunea Europeană a creat practica unei poziții comune. Se ajunge la un consens asupra priorităților ce urmează a fi promovate la următoarea conferință. Pregătind conferința din 95, Uniunea Europeană a venit cu un text de o pagină cu chestiuni de substanță care făcea obiectul unui consens între statele membre. Apoi, în anul 2000, lucrurile s-au întâmplat la fel. În 2005 însă, textul a crescut la patru pagini. Deci statele europene au pus la oaltă un consens de patru pagini de idei de substanță comune și la următoarea ediție șase pagini de recomandări general europene. Deci vedem o creștere uh, a volumului de idei pe marginea cărora statele europene ajung la consens. Și asta acoperă o gamă vastă de teme, toate în pregătirea conferinței de neproliferare. În 2015 ce s-a întâmplat? E bine, în 2015 nu a existat nicio poziție comună. Existau doar câteva propoziții într-o poziție, într-o în, în, uh, serie de concluzii ale Consiliului. Dar uh, concluziile Consiliului nu sunt, n-au uh, uh, forță juridică obligatorie, ci sunt doar un angajament politic. Și în plus, concluziile Consiliului erau vagi și mult mai diluate în comparație cu textul pozițiilor comune anterioare. Acum, ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a întări procesul de neproliferare sau pentru a sprijini. Uniunea Europeană are obiectivul declarat de a păstra tratatul de neproliferare integralitatea sa și este o prioritate absolută pentru că acest proces în prezent e pus greu la încercare. E un moment de criză pentru comunitatea care sprijină neproliferarea. Uniunea Europeană sprijină și multilateralismul de altfel. Din acest punct de vedere, este o prioritate absolută pentru Europa să formuleze o strategie care să permită întărirea tratatului de neproliferare. Asta în pregătirea viitoarei conferințe. Dar ce se poate face în termeni concreți dacă ne gândim că încă din 2015 a devenit clar că pozițiile europene sunt divergente pe tema dezarmării nucleare. încercările de a ajunge la un consens ar trebui să continue. E un exercițiu util pentru că statele membre în acest context încearcă să ajungă la un numitor comun. E ceva ce trebuie să continue și pe viitor. În același timp, statele membre ar trebui să fie mai selective să dea declarații comune, să pregătească materiale în comun în pregătirea conferinței pe acele teme pe care există un consens și pe acele teme care, într-adevăr, aduc plus valoare procesului în ansamblul său. Dacă nu există un consens solid sau plus valoare, atunci uh, europenii ar putea să sprijine alte state care au o poziție echilibrată. pentru că asta ar putea, în anumite cazuri, să contureze o coaliție pentru o nouă ordine, de exemplu. S-ar putea încerca și o contribuție mai utilă prin relaxarea, asta e mai curând o recomandare pentru statele membre decât ceva ce se adresează Consiliului, însă are implicații și pentru activitatea Consiliului. Deci să se încerce găsirea unui modus vivendi cu tratatul IBAN. Inițiativa umanitară și acest tratat uh, au fost uh, în ultimă instanță mărul discordiei în 2015. Deci tratatul de interdicție, care va intra curând în vigoare, chiar dacă deocamdată nu e în vigoare, uh, acest tratat ar putea fi structurat în două moduri, ca un rival al tratatului de neproliferare sau ca un uh, tratat complementar sau cel puțin ar putea da un impuls statelor semnatare ale tratatului de neproliferare să cadă de acord uh, și asupra unui tratat de dezarmare. În Dintr-un anumit punct de vedere, sugestia suedeză poate fi văzută ca o consecință a înțelegerii acestei situații în care majoritatea statelor semnatare ale tratatului de neproliferare ar dori să meargă mai departe cu acțiunile de dezarmare. Această practică europeană de, de găsirea unui consens poate genera idei capabile de a fi îmbrățișate și de restul comunității internaționale semnatare a tratatului de neproliferare. Diversitatea de opinii în Europa tinde să fie dezechilibrată în direcția statelor umbrelă, pe când în contextul general NPT acestea sunt într-o minoritate. Deci avem divergențe de opinii la nivel european și în comunitatea internațională, în ansamblul ei. Uh, Însă, natura acestor dezechilibre și divergențe diferă între Uniunea Europeană și comunitatea statelor semnătare a Tratatului de Neproliferare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! Îi dau acum cuvântul doamnei dr. Rebecca Johnson, director executiv la Institutul de Dezarmare și Diplomație și directoarea Institutului Internațional pentru Dezarmare Nucleară, laureat Nobel 2017. Ne veți vorbi despre evoluția negocierilor internaționale pe tema dezarmării nucleare și ne veți vorbi despre potențialul și limitele, evident, uh, ale acțiunilor pe care le-ar putea lua societatea civilă. Thank you very much indeed. Good morning everyone. Uh, Mulțumesc foarte mult. Uh, bună dimineața, Bună dimineața tuturor! Astăzi mă adresez noastră în calitate de o mândră europeancă. Când eram student în 1975, primul vot pe care l-am, la care am putut participa a fost pentru a confirma uh, intrarea Regatului Unit în Uniunea Europeană. Sincer, ceea ce s-a întâmplat mi-a frânt inima și este o avertizare, un, un, ceva ce trebuie să ne amintească că atunci când um, liderii politici fac lucruri ale căror consecințe nu le-au gândit până la capăt, ei de fapt nu controlează aceste consecințe. Faptul că Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană nu ar fi trebuit să se întâmple, dar s-a întâmplat. Vă rog să mm, țineți asta în minte când vă gândiți la armele nucleare, așa cum facem astăzi doream să vă vorbesc despre patru elemente uh, de bază, uh, însă din fericire două dintre ele au fost deja menționate de antevorbitorii mei și le voi parcurge deci destul de rapid. În primul rând să vorbim despre tratatul de neproliferare. TNP și mulțumesc Angelei pentru faptul că ne-a spus mai mult despre cum stau lucrurile. Însă eu am participat la fiecare reuniune a TNP din 1994, inclusiv extinderea din 1995, toate reuniunile pregătitoare și toate conferințele de revizuire. Și uh, vă amintesc, a intrat în vigoare în 1970 cu 5 state nucleare uh, și aproximativ 40.000 de arme, în principiu sovietice și americane. 50 de ani mai târziu, numărul armelor nucleare a scăzut la aproximativ 13.800, în conformitate cu CIPRI, Institutul uh, Suedez, însă majoritatea dintre ele în continuare aparțin într-adevăr Statelor Unite și Statelor Unite și um, Rusiei, dar există acum nouă state care au arme nucleare. Și liderii acestor țări vor fi cei care vor decide dacă să lanseze sau nu aceste arme. Și la asta trebuie să ne gândim când ne gândim la motivele pentru care avem nevoie de dezarmare. Deci, să spunem, nouă lideri nucleari numărul armelor a scăzut și acest lucru este binevenit. Însă, din punct de vedere umanitar, dublarea numărului statelor care au arma nucleară este un factor de risc crescut pentru accidente, dar și uh, războaie. Câteva elemente pe acest slide uh, importante de reținut când analizăm acest subiect care sunt unele dintre provocări și care uh, au fost lucrurile uh, ce au apărut uh, mai ales din 1995 când acest tratat a devenit permanent. Aș dori să mă concentrez asupra articolului 6 cu privire la dezarmare, care analiza trei elemente. Nevoia de a pune capăt cursei armării nucleare. Ei bine, se pare că acum reluăm o cursă în armării, o cursă între Rusia și Statele Unite. Nu era nevoie să se întâmple, nu trebuia să se întâmple, dar iată că se întâmplă. Și Angela Kane ne-a spus mai mult despre asta. Apoi, angajamentul pentru dezarmare nucleară. Am avut 50 de ani pentru ca statele care au arma nucleară să facă aceste lucruri. Și toate aceste elemente, pașii, etapele și crearea mediului pentru dezarmarea nucleară, toate aceste elemente din recomandările atât de importante ale Parlamentului European, ei bine, toate aceste elemente au tot apărut, însă nu au fost implementate de statele cheie care trebuie să fie lideri în implementarea lor, pentru că sunt țările care chiar au arma nucleară. Deci trebuie să vedem lucrurile în acest context și, bineînțeles, este contextul în care îi avem cel puțin pe președintele Trump și pe președintele Putin, care um, sunt puși pe încălcări ale tratatelor uh, sau uh, își doresc să se, retrag, să se retragă din Uh, tratate din uh, regimuri uh, juridice care ne oferă posibilitatea de a aborda aceste, aceste aspecte. Iată, deci, contextul în care, cum spunea și Angela, noi tipuri de arme nucleare, bugetul 2021 al lui Trump vorbea despre toate aceste sisteme și o serie întreagă dintre ele sunt foarte destabilizante pentru Europa, armele hipersonice. Am citit în uh, New York Times despre faptul că aceste arme hipersonice au fost uh, create mm, ca urma scuturilor uh, antirachetă, dar sunt arme cu o traiectorie care nu este previzibilă. Deci avem aceste arme și o nouă generație a rachetelor lansate de la sol care sunt, se testează. Știm că Rusia testează noi astfel de rachete și Statele Unite investesc într-o nouă generație de astfel de rachete. Și avem arme noi și ne întrebăm ce, ce, se, ce poate merge prost cu aceste lucruri. Sunt arme um, cu rază intermediară Și în anii 80 se vorbea despre această noțiune a uh, de usability, de capacitate de a folosi aceste uh, arme sau de posibil, de faptul că sunt ușor de folosit cu aceste noi focoase, uh, programul de modificare pentru W87. Poate că ne gândim că e o idee bună să avem focoase mai mici, uh, nu uh, Uh, cele de 100 kilotone pe tridentul uh, Regatului Unit, ci 7, 5 uh, până la 7 kilotone. Dar tocmai asta face ca aceste arme să fie mai ușor de folosit. Și această strategie, până la urmă, recunoaște că, până la urmă, Acum uh, armele nucleare nu mai folosesc numai pentru descurajarea folosirii lor de către ceilalți. Deci, uh, ideea de a găsi noi arme nucleare arată, iată că această strategie de până acum nu a funcționat. Gânditorii din uh, domeniul militar, de asemenea, nu simpatizează aceste probleme, nu le plac aceste idei și nu le plac aceste idei uh, de a se reinventa arme pentru a, nucleare pentru ca ele să fie folosite. Însă, iată, liderii politici de astăzi uh, ignoră lecțiile istoriei din uh, al doilea război mondial și din uh, războiul rece, uh, și anume că oh, nu trebuie niciodată să avem un război mondial. Deci este nevoie de acțiuni pentru a ne opune um, noilor și vechilor arme, ca ele să, să fie stocate în Europa uh, și um, vă, vor, aș vrea să vă vorbesc și despre W76. Uh, se vorbește aici despre probleme de software și sunt riscuri um, cărora trebuie să le facem față. De asemenea, este nevoie de acțiune pentru a sublinia uh, pericolul uh, de a uh, se uh, transforma Uniunea Europeană într-o alianță um, um, nucleară, cum, sau de descurajare nucleară, cum a apărut în discursul domnului Macron. Parlamentul poate ajuta, poate fi lider în a adopta legislație care să sprijine regimul de neproliferare ca o rețea de instrumente normative juridice interconectate. Și cred că îmi voi folosi cele 10 minute. Sunt ultimul vorbitor, uh, știu. Aș vrea să trec la tratatul de interdicție a armelor nucleare. Din punctul nostru de vedere, este vorba despre punerea în aplicare articolului 6 din TNP, Am tras învățămintele din celelalte tratate, uh, tra TNP, tratatul, tratatul cu privire la armele chimice și multe altele. Este o chestiune, un tratat de, uh, inclusiv de drept umanitar, se aplică pe vreme de război, um, pune pe primul loc impactul umanitar, dar uh, și nevoile civililor. Se bazează pe regimul TNP, dar a fost prevăzut pentru a elimina sau pentru a umple lacunele TNP-ului, mai ales în ceea ce privește uh, dezarmarea. TNP-ul nu interzicea producția și uh, utilizarea armelor nucleare, chiar dacă obiectivul său a fost să prevină războiul nuclear. Tratatul uh, cu privire la interdicția armelor nucleare uh, se bazează pe asta dar se referă la folosirea armelor nucleare și la toate activitățile uh, aferente de a achiziționa, dezvolta, testa, produce uh, materie primă și uh, uh tot ce este necesar pentru armele nucleare. Iată interdicțiile principale din acest uh, tratat. Se referă inclusiv la depozitare și la asistență uh, această, există și această interdicție de a oferi asistență, de a încuraja sau uh, de a incita pe cineva în orice mod de a uh, face activități uh, um, interzise de acest tratat. Într-o lume globalizată vedem că statele membre trebuie să respecte um, aceste interdicții în jurisdicțiile sub controlul lor. Două treimi uh, din semnături și ratificări sunt necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului, deci probabil că acest tratat va intra în vigoare la finalul lui 2020. Tratatul solicită de asemenea eliminarea totală și prevede procesul pentru eliminare și negocierile necesare pentru a se elimina armele uh, nucleare. Aș dori uh, la final să mă refer la câteva elemente. Aș dori să vorbesc despre de ce sunt importante tratatele, de ce nu numai dezarmarea, ci și tratatele în general sunt foarte importante. Dar uh, am și un, un text mai lung care probabil vi-l pot pune la dispoziție. I understand, but I, I, I think I only had, had, had 10 minutes at this point. So I have a number of things and I hope there will be... Deci câteva lucruri sper că uh, voi, voi putea să menționez. Referit uh, mai exact ce pot face uh, membrii Parlamentului European și cetățenii pentru a sprijini uh, TNP-ul în 2020 la conferința de revizuire și pentru a sprijini și securitatea europeană în diferite moduri ținând cont de aceste noi evoluții uh, foarte îngrijorătoare în ceea ce privește armele nucleare. Mulțumim, mulțumim pentru aceste intervenții um, cât se poate de uh, bogate și um, entuziaste. Uh, problema este că nu suntem la universitate, suntem într-un parlament, iar deputații trebuie să poată pune întrebări și să avem un schimb cât se poate de interactiv. Începem cu Sven Mixer, um, în numele SND, raportor pentru TNP. Mulțumesc, doamnă președinte. Am mai multe întrebări, dar aș dori să mă refer numai la câteva elemente specifice, pentru că nu avem foarte mult timp. În primul rând, în ceea ce privește poziția de consens ale statelor UE cu privire la utilizarea <clears throat> um, nucleară civilă uh, și această parte din TNP. Am fost uh, ministru de apărare în țara mea timp de 2 ani și am participat la Consiliu la aceste, la aceste discuții. Politica de uh, securitate este la nivelul cooperării interguvernamentale Este clar acest lucru, însă, iată, noi suntem 750 de deputați uh, uh aleși uh, și totuși suntem uh, limitați de poziția Consiliului. Însă, în ceea ce privește pilonul de utilizare civilă, există o dezbatere cu privire la energiile folosite care se suprapun cu această dezbatere cu privire la neproliferare. Există și întreaga discuție de mediu și de climă, o mare prioritate pentru acest Parlament. Uneori, aceste discuții umbresc Iată importanța conferinței de revizuire a TNP, de exemplu. Aș dori să vă rog să ne spuneți ceva mai mult despre uh, pilonul de utilizare civilă a TNP și cum uh, contribuie el la neproliferare și la atingerea obiectivelor de neproliferare, pentru că uneori stigmatizăm energia nucleară chiar dacă ea nu are emisii de carbon. arătăm cu degetul energia nucleară ca, fiind, ca nefiind prietenoasă cu mediul. Dar aș vrea să știu poziția noastră din perspectiva de neproliferare, nu din perspectiva de mediu. Apoi a doua întrebare. În ceea ce privește eforturile de a stigmatiza toate armele nucleare. Chiar dacă tratatele Există tratate care nu sunt în mod juridic în contradicție cu TNP și alte regimuri. N-aș vrea să creăm o diferență între cele cinci state TNP și cei care sunt în afară. Nu cred că vrem să creăm o, un fel de diviziune între Franța și Corea de Nord, de exemplu. și NATO a spus că uh, își dorește o lume fără arme nucleare, dar va rămâne o forță nucleară atâta timp cât ele există. Cred că ar fi o idee bună să avem o țară responsabilă, uh, democratică, care să își elimine armele nucleare, pentru a da exemplu. În acest uh, context, aș vrea să subliniez la ceva ce a spus doamna Kane în ceea ce privește sprijinul tinerilor pentru dezarmare. Nu mă uimește sprijinul uh, mai ales în, tinerilor, mai ales în Uniunea Europeană. Însă alte țări sunt foarte mândre de capacitățile lor nucleare, atât la nivel uh, de guvern, dar și la nivel public. puteți să ne vorbiți uh, mai mult și despre asta? Între tinerii, sau în fine, opinia publică din Europa și opinia publică, poate, nu știu, în Rusia sau în Corea de Nord. Euh, pentru GUE Mick Wallace, aș dori să vă rog să vă limitați uh, intervențiile la un minut și jumătate, pentru că altfel nu vom avea timp pentru răspunsuri. Mulțumesc! Chair and Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru prezentare, a fost foarte interesantă. Câteva întrebări pe scurt, în special către Angela și către domnul Hibbs, al cărui prenume îl uit în momentul de față. Ați vorbit despre escalidarea, despre creșterea cheltuielilor. Ne puteți oferi niște cifre mai exacte în ceea ce privește eh, cât cheltuie americanii și cât cheltuie rușii, ca să putem compara? Apoi, presiunea de a crește cheltuielile militare, de unde vine? Sau de unde credeți că vine? De multe ori, eforturile de a demilitariza Europa sau de a, cre- de a crește dimensiunea militară în Europa nu este lipsită de legături cu lobby-urile militare. Deci aș vrea să vă întreb de unde credeți că vine această presiune. În al treilea rând, noile bombe, acestea, bom, aceste bombe mici, suficient de mici pentru a fi utilizate, mi se pare înfricoșător. Mi se pare cel mai periculos lucru pe care l-am văzut în acest domeniu de mult timp. Vedeți și alte țări, în afara Statelor Unite, care uh, încearcă să obțină astfel de arme? Cu alte cuvinte, e posibil să se răspândească? Apoi, tratatul uh, cu Iranul. Bun, ținând cont că un membru a renunțat și nu mai vrea să știe nimic de acest tratat, Statele Unite, europenii în principiu, pe de altă parte, ar vrea să continue? Credeți că europenii au abordare pozitive față de acest tratat? Sunt neajutorați? Pot face mai mult sau nu fără ajutorul Statelor Unite? Și apoi când vorbim despre amenințarea nucleară și neproliferare și cine respectă ce reguli, nu se vorbește niciodată despre Israel. Cum vedeți uh, locul lor în toată această poveste? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Groșeli, pentru Renew Europe. Mulțumesc, doamnă președinte! Cum văd eu lucrurile, ele sunt destul de simple, sau în fine, răspunsurile nu foarte simple. Da. Există uh, două posibilități uh, ca TNP-ul să funcționeze sau să nu funcționeze. Bun, acum ne aflăm undeva la mijloc. Apoi am văzut că este foarte ușor uh, să se distrugă tratate. Tratatul cu privire la... Uh, tratatul INF a fost uh, distrus, uh, dar și multe altele. Înțeleg oarecum poziția Statelor Unite, înțeleg uh, de ce se tem în ceea ce privește TNP, și anume că întregul Orient Mijlociu va fi o forță nucleară, că Iranul în curând, Arabia Saudită deja oricum, probabil că vor deveni și Emiratele, Arate, Emiratele Arabe Unite că state precum Pakistanul exportă tehnologie nucleară. Cum poate folosi Europa, pe de o parte, descurajarea nucleară și, pe de altă parte, să uh, lanseze măsurile de construcție a încrederii? Uh, e ca în anii uh, 80, când uh, s-a ajuns la primele astfel de acorduri. Cert este că descurajarea în sine nu va fi suficientă. dacă alte părți văd lucrurile diferit, s-ar putea să avem din nou uh, o cursă de înarmare nucleară. China, Rusia uh, și Statele Unite oarecum sunt deja într-o nouă cursă silențioasă a înarmării. Arme hipersonice, aceste mici arme nucleare, uh, cele trei țări lucrează la asta, ceea ce înseamnă că Uh, pragul de utilizare a armelor nucleare practic scade. Aceste bombe mici uh, sunt diferite. Tehnologia mm, rachetelor a crescut în mod uh, semnificativ. Um, precizia acum 10 ani se număra în kilometri, acum la 10 de metri iranienii au și ei o logică. Se gândesc că dacă au o armă nucleară vor fi în siguranță. Deci, acum, cum facem să îi convingem că vor fi în siguranță fără armă nucleară și cum îi facem să nu intre în această cursă în armării? Mulțumesc, domnul Saturi, în numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, mulțumesc experților E întotdeauna foarte interesant să vă auzim vorbind despre un subiect atât de important. Ascult cu oarecare stupoare uh, argumentele în ceea ce privește energia nucleară, chiar și cea civilă. Cred că cel mai durabil la energia nucleară este limbajul folosit pentru a uh, o promova este nevoie de peste 10 ani pentru a dezvolta o, o centrală nucleară. Cu nuclearul civil nu vom reuși să salvăm clima. Cred că domeniul uh, nuclear civil în Europa este în eșec, uh, mai ales în Franța. Și cred că singurul lucru pe care și-l dorește această industrie este o ștampilă verde a Green Deal-ului pentru a putea continua. Cred că cel de-al treilea pilon este un uh, uh, o amenințare. Iranul a dezvoltat arma nucleară pe baza programului său civil. Știm că și alte țări, Israelul, India, și-au uh, dezvoltat uh, arma nucleară pe baza programului civil. Aș vrea să cunosc poziția uh, experților în ceea ce privește utilitatea acestui al treilea pilon și dacă și oare dacă permitem acestor state să aibă energie nucleară civilă, nu este un pas către arma nucleară. Apoi, de asemenea, se spune că noul tratat de interdicție uh, armelor nucleare este incompatibil cu TNP-ul. Mi-aș dori o, o răspundere la nivel juridic. Există o incompatibilitate reală și dacă da, la care articole? Uh, pe acest uh, subiect al neproliferării, dreptul internațional și are limitele. Mi-aș dori, uh, deci, un răspuns uh, juridic foarte precis la acest punct. Mulțumesc, domnul Băsescu. Thank you, Madam Chair. I have a observation and a... Mulțumesc, doamnă președinte. O observație și o întrebare. Observația se referă la energia nucleară în uh, domeniul civil. Sincer, Și sincer, deci dacă vrem uh, un Green Deal de succes, fără energie nucleară nu vom reuși. Pentru că nu putem elimina în același timp și uh, carburanții fosili și energia nucleară ca sursă de energie electrică. În ceea ce privește utilitatea sau utilizarea militară, cred că riscul cel mai mare este ceea ce facem acum. Tolerăm un Iran despre care știam foarte bine că nu au respectat uh, elementele necesare uh, și nu au putut dovedi că nu au un program uh, militar. În astfel de condiții, cred că statele democratice nu au dreptul să permită unei țări precum Iranul să dezvolte arme nucleare este eroarea ce a fost făcută cu Corea de Nord. Și aici am o întrebare către dumneavoastră. În situația în care Iranul nu își va respecta obligațiile, și eu chiar cred că americanii au dreptate din acest punct de vedere, cum va face comunitatea internațională pentru a opri acest program în Iran? Cum putem opri uh, programul nuclear din Iran? Pentru că cu siguranță nu va fi cu conferințe. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu acordul dumneavoastră aș... Uh, bun, din păcate nu mai avem timp, mai avem numai 10 minute dacă vrem să ascultăm răspunsurile din partea experților. Aș propune ca tot ce ține de Iran să fie discutat la următorul nostru punct de pe ordinea de zi, consacrat acestui punct și deci v-aș sugera să ne concentrăm asupra subiectelor și întrebărilor adresate în ceea ce privește utilizarea civilă a energiei nucleare, asupra chestiunilor în ceea ce privește poziția tinerilor în Uniunea Europeană, dar ce se întâmplă în afara Uniunii Europene întrebările în ceea ce privește cheltuielile în, armele nuclea- în domeniul armelor nucleare între, și proporția între Statele Unite și Rusia, ce se întâmplă cu micile arme nucleare și de unde vine presiunea pentru a le promova și chestiunea în ceea ce privește compatibilitatea între tratatul de interdicție armelor nucleare și tratatul de neproliferare. Cred că în cele 10 minute ce ne rămân, cred că sunt elementele esențiale care ar trebui abordate. Începem cu Angela Kane, pentru că multe dintre întrebări au fost adresate ei. <coughs> Merci de m'avoir donné la parole. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul foarte pe scurt referitor la pilonul privind utilizarea civilă. Să subliniem faptul că este foarte important pentru statele în curs de dezvoltare, extrem de important. Nu e vorba doar de producția de energie uh, nucleară, ci și de izotopi, uh, aspecte medicale. Sunt multe um, chestiuni implicate aici. Încă un lucru care mi se pare foarte important. Președintele um, Obama a avut o idee să facă un summit de securitate nucleară. De fapt, mai multe a ținut. Asta Uh, pentru a um, lămuri puțin importanța materialelor nucleare. Dar se făcea foarte mult diferența între diferite tipuri de uraniu, mai mult sau mai puțin îmbogățit. De exemplu, Kazakhstanul um, a ajuns uh, să se ofere să uh, depoziteze materiale nucleare deci, foarte important, e vorba de mai multe utilizări, izotopi. Din păcate, ce implicații a avut acest lucru, aceste materiale nu reprezintă decât 15% din toate uh, materialele nucleare. Deci 15% erau pe mâini civile. E încă o chestiune care ar fi trebuit să fie adresată, dar n-a fost. Să ne gândim și la acest lucru. Încă un lucru foarte important. Ați menționat Orientul Mijlociu. Dacă vă uitați la alte state care achiziționează materiale posibil nucleare și avem cazul Arabiei Saudite. Aceasta vrea nu neapărat să uh, obțină uraniu îmbogățit, ci să îmbogățească acolo uraniu. Au un interes deosebit de mare aici. Însă acest lucru contravine acordurilor uh, Uh, internaționale, nu împotriva tratatului, dar acordurilor internaționale. Din păcate, are sprijinul Statelor Unite. Și sunt unele state uh, ale Uniunii Europene care cred că s-ar opune nu vor să permită Arabiei Saudite să-și uh, înceapă propriul program de îmbogățire nucleară. Nu să obțină, ci să îmbogățească. Au deja multe centrale nucleare în Arabia Saudită. Apoi, celelalte state din um, Orientul Mijlociu. Israelul n-a recunoscut niciodată că are arme nucleare, dar um, se cam știe. Se pare că ar exista vreo 30. Însă, întrebarea referitoare la TNP este că dacă s-ar um, pune presiuni pe statele nucleare pe care le cunoaștem, um, India, Pakistanul, uh, Israelul și um, um, Corea, vor să se alăture sau nu, că ideea este că te alături acordului ca stat nenuclear. Această punte n-a fost trecută, nu știm cum se va întâmpla. Încă o problemă aici este faptul că președintele Trump a negociat cu Corea de Nord ca un stat nuclear, iar acestea se regăsesc acum în Constituția Coreei de Nord. Nu se pot scoate referitor la cheltuielile de apărare. Nu știu, însă există cifrele. În Rusia e mult mai scăzut decât uh, în alte părți, dar informațiile de acolo nu sunt uh, complete. Mulțumesc. Mai dorește cineva să mai uh, completeze foarte pe scurt? Referitor la întrebarea domnului Mixer. Referitor la cel de-al treilea pilon. E important să reținem că litigiile cu privire la cel de-al treilea pilon se referă cu precădere la diferențele dintre, între statele care cred în aspirațiile uh, Uniunii Europene în acest domeniu și cele care nu. Însă, despre ce vorbim în primă instanță aici este vorba uh, de faptul că avem lucruri reglementate în regimul de reglementare. Partea de neproliferare este reglementată. Apoi partea de securitate nucleară, siguranță nucleară. Acestea sunt chestiuni care, în mare măsură, aș spune eu, ar trebui să reunească toate statele europene pentru că acestea înțeleg uh, cât de bine e să ai un regim de reglementare în orice mediu, indiferent dacă ești de acord cu uh, energia nucleară sau nu, ca stat. Și, pe de altă parte, cred că există un nivel de unitate mai mare în Uniunea Europeană decât își imaginează oamenii. Angela a mai menționat uh, Arabia Saudită și ce face în viitor. Și um, acest uh, lucru mă, mă face să mă gândesc la ce a spus un alt eurodeputat cu privire la viitorul utilizării pașnice și faptul că e legat uh, de posibilitatea ca activitățile nepașnice să apară printr-un abuz ce am aflat din exercițiul cu Iran în ultimii 20 de ani este că, că tratatul de neproliferare nu identifică tehnologiile de utilizare pașnică. Și în cazul Iranului, și au mai fost și altele în trecut, se concentrează pe activitățile sensibile, partea de îmbogățire a uranului. Iar în timpul crizei din Iran, statutul programului de îmbogățire al Iranului a reprezentat uh, centrul discuțiilor. Uniunea Europeană ce ar putea să facă, ar putea să contribuie ca în timpul acestei revizuiri să ridice o discuție în, în cadrul TNP cu privire la ce reprezintă o utilizare pașnică. Dacă este există o discuție aprofundată între membrii tratatului, atunci să se identifice tehnologiile, să fixeze niște condiții în care se pot folosi um, tehnologiile astfel încât să fie clar că sunt pașnice și cele care ar putea să fie considerate de către membrii um, tratatului ca fiind provocatoare și nejustificate. Membrii tratatului nu s-au îndreptat niciodată în această direcție și eu aș spune că aceasta este o discuție pe care ar putea să o ridice Uniunea Europeană, având în vedere circumstanțele sale cu privire la aceste uh, tehnologii. Deci să contribuie la procesul acesta. Au mai fost uh, niște întrebări legate de utilizarea pașnică, dar uh, nu mă voi referi neapărat acum, însă foarte pe scurt uh, JCPOA, tratatul de la Viena cu Iranul, foarte pe scurt. Uniunea Europeană nu e neajutorată, însă trebuie să fie prudentă. Are o experiență legată de guvernanța sa și de actorii economici. Există o teamă de sancțiuni din partea Statelor Unite. Și e o problemă, nu văd o soluție simplă la aceasta, dar având în vedere discuția aceasta privind viitorul acordului, acordul a funcționat de 5 ani. 5 ani în care Iranul n-a făcut uh, progrese. Problema uh, va fi în viitorul apropiat, atunci când acest acord intră în uh, caducitate. Nu știm dacă Iranul va continua să respecte obligațiile. Mulțumim, dar am zis că nu o să mai vorbim despre uh, acest subiect chiar acum. Trebuie să vă întrerup aici. Mai dorește să, să intervină și doamna Clara Portolo, dar câteva minute. În ceea ce privește tratatul de neproliferare și de interdicție. Vă invit să citiți tratatele ca să vedeți dacă există incompatibilități. Există niște documente care sunt scurte. O jumătate de oră, vrea să le citiți pe amândouă. Iar textul tratatului de interdicție a fost elaborat pentru a dezvolta tratatul de neproliferare. Mulțumesc! Thank you very much. Yes. Uh... Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește costurile, am detaliile Uh, din New York Times cu privire la bugetul Trump. Vedem o creștere cu 23% pentru noile arme nucleare care să fie dezvoltate. Deci nu mentenanța arsenalului actual. Asta pentru hipersonice și mai departe. Cât despre incompatibilitate, uh, Mă bucur că se subliniază acest lucru. Eu am uh, pus uh, pe ecran articolul 6 din TNP și faptul că trebuie să se recunoască impactul umanitar al utilizării armelor nucleare. Acest lucru a fost uh, recunoscut și în partea de consens de la conferința de revizuire din 2010. Iar tratatul privind interdicția armelor nucleare a fost negociat de către 122 de părți, de state ale TNP, foarte multe din Europa, țările de jos, Irlanda, Suedia, Austria și două deja au semnat. Este clar că acest lucru face parte din regim. Dacă aș avea mai mult timp, v-aș povesti și cum s-a dezvoltat acest regim de la 68 cu tot felul de rezoluții ale Consiliului de Securitate. Deci, Tratatul din 2017 privind interdicția armelor nucleare reprezintă o adăugire, una foarte importantă la regimul TNP. Și încă o chestiune, foarte pe scurt aici, la partea de energie nucleară, cred că domnul Saturi s-a referit la aceasta. Pe bună dreptate spuneți că vorbim despre date cu privire la situația energiei nucleare. Avem un astfel de raport anual se raportează de la Paris cu privire la aceste aspecte și doar China face acum presiuni pentru producție nouă de energie nouă. Tehnologiile pe care le avem în uh, prezent uh, știm că pot să um, contribuie la uh, partea climatică, dar nimeni nu sugerează să se încheie odată cu bazarea pe uh, centrale nucleare care deja produc. Nu asta e problema, ci să nu se creeze unele noi. Acesta e elementul cheie pe care trebuie să-l uh, examinăm. Iar rolul proliferă, de proliferare al energiei, uh, pe bună dreptate spun Spuneți că articolul 4 din TNP a fost uh, folosit în acest scop de mai multe state. Trebuie să recunoaștem acest lucru și zona liberă din Orientul Mijlociu, uh, WNP, este o astfel de chestiune um, și va fi discutată atunci când se reunesc uh, statele TNP la New York. Vă mulțumesc tuturor pentru observații. O să votăm recomandarea fiind de plin informați. Acum vorbim, uh, iată, într-un panel uh, mai mult decât paritar și uh, mă bucur că ne încadrăm în această linie. Mulțumesc foarte mult. Scuze că v-am cam bruscat un pic, subiectul este foarte amplu și pasionant, dar o să putem continua discuția și altă dată, sperăm.